Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Bună dimineața, doamnelor și domnilor. V-aș ruga să luați loc. We have a busy program in avem în această dimineață un program încărcat. De aceea v-aș ruga să începem. Deschid această reuniune a Comisiei Regii și vom începe cu informarea cu privind uh, misiunea desfășurată la Cluj-Napoca și la Sofia. Intră pe colegi dacă este cineva care a participat la Cluj-Napoca și dorește să spună câteva cuvinte, domnule Van Nistelrooy, vă rog. Mulțumesc foarte mult, pe scurt. A fost o misiune care ne-a deschis oarecum ochii. Pentru că a fost într-adevăr foarte bine pregătită, am avut toate informațiile la dispoziție, chiar și doamna comisar ministrul național, o onoare pentru noi, și ne-au arătat că multe lucruri s-au schimbat în această perioadă. Deci am fost informați cu deschidere despre o serie întreagă de lucruri, în special în regiunea de nord-est, unde aparține și Clujul, anumite lucruri au devenit foarte clare. Nord-vest mai degrabă. Aceste țări uh, au acum posibilitatea să meargă spre cursul dorit, dar uh, reguli suplimentare care vin din partea statelor naționale le împiedică pe aceste organisme să funcționeze bine. Deci multă tensiune, deși nu este în mâna noastră ca Uniunea Europeană, dar e important să se gândească la exemplu Poloniei, unde s-au reunit voievodate la nivel de NATS 3, unde există un organism care reprezintă oamenii și vorbește de la același nivel. Acolo sunt uh, fiecare dintre județe separat, uh, care la nivel național însă n-au niciun fel de putere. Și numărul mare de reguli suplimentare față de regulamentele noastre nu este doar triplat, ci chiar mai mare deci, uh, pe lângă un regulament destul de complicat uh, pe care îl avem, uh, apar și aceste reguli suplimentare. E foarte greu de obținut realizări. În al doilea rând, orașul Cluj și reprezentanții instituțiilor, universităților, a lumii afacerilor au fost în măsură să stimuleze noi, uh, o nouă dezvoltare în această parte a României. Au reușit să atragă companii noi, de pildă compania Bosch, cu o unitate mare pentru cercetare, unde se studiază tot felul de inovații în ceea ce privește mașinile fără șofer, uh, biciclete conectate și acolo atrag uh, oameni noi și lucrează pe o agendă nouă. Și era un număr atât de mare de studenți și iată că ter- concentrarea teritorială și opțiunile pe care le fac uh, pot face diferența și orașul Cluj chiar intenționează să intensifice această abordare, să creeze un campus nou în afara orașului. Vedeți așadar cum inițiative locale și regionale pot influența absorpția fondurilor și pot uh, aduce realizări. Pe transporturi, autostrăzi finanțate de fondurile de coeziune, am avut de asemenea ocazia să vizităm. Nu am văzut încă raportul, l-am ratat poate, dar asta am vrut să vă zic așa din uh, capul locului oarecum. E pe masa dumneavoastră, să spune vorbitorilor. Da, dar tocmai am venit. Uh, am avut deja un vot la Econ la 8 jumate. Mi-am făcut treaba. Iată, deci asta este impresia generală și cred că a fost o vizită foarte bună. Mulțumesc foarte mult, doamna Creel. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să mai fac o observație foarte succintă. Mi s-a părut o misiune foarte interesantă mai ales că de data asta nu a fost o capitală, ci o regiune, unde am avut ocazia să discutăm și cu reprezentanțe locali. Ceea ce a spus Lambert uh, pot subscrie, însă am avut ocazia să și reflectez la anumite lucruri. În Parlamentul European lucrăm uh, pe fondul dosarelor, toate grupurile politice și de cele mai multe ori lucrurile funcționează, mai ales aici la regii. Dar în regiunea Cluj, dacă actuala, actualul guvern cu actualii miniștri se întâlnesc cu reprezentanții locali care fuseseră prim-ministri, unii dintre ei, și își dau uh, reciproc vina mm, privire la lucrurile care nu funcționează. Iată, este o situație care nu e foarte productivă. Ar fi, nu e la latitudinea mea să dau sfaturi acum, dar ar fi totuși de dorit să se comunice mai bine, pentru că cu fondurile pe care le punem noi la dispoziție, și ar putea funcționa mai bine și procesul decizional din România. Poate că acest aspect ar mai trebui inclus oarecum pe undeva prin raport. Mulțumesc foarte mult, domnule Van Miltenburg. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc secretariatului, dar și domnului Buda și echipei sale, Laurențiu și Clara, dar și asistenților locali și domnului Bogdan Roghe ca consultant pe politici, pentru că ne-a ajutat să avem un program foarte interesant și pentru mine mi-a deschis ochii în a vedea cum un oraș precum Clujul poate să se dezvolte datorită fondurilor europene. Pe de altă parte, a fost păcat că doamna Giufrida, care este raportor, nu a putut uh, fi prezentă, pentru că acolo am văzut nevoia de reforme structurale, dar și nevoia de a avea un cadru guvernamental bun și un cadru pentru investiții solide. Așa cum a spus și domnul Lambers, descentralizare, nevoie de a aduce decizia mai aproape de cetățeni. Avem de a face aici cu un sistem centralizat care în anumită măsură este incompetent, nu dorește să se reformeze și uh, duce astfel la o neabsorpție eu cred că ar trebui să ne gândim cum anume să venim cu un follow-up la această misiune. Eu personal mă duc din nou la Cluj în această după-amiază pentru că până la urmă nu e vorba de a face o misiune anuală la Cluj, ci a și urmări cum evoluează lucrurile ulterior. Mă bazez și pe doamna Creel din partea socialiștilor să vină cu uh, o contribuție pentru raportul cu privire la regiunile care mai au un decalaj. Mulțumesc, doamna Vana. Mulțumesc că pot fi foarte succintă și să subscriu la ceea ce au spus antevorbitori, în special doamna Crel. Eu am mai observat un lucru care până acum nu a fost menționat și anume cât de mare este decalajul între programele efective și obiectivele politice 2020 care și le-a propus Europa și unde programele ar trebui să se orienteze. De pildă, construcția de autostrăzi în uh, România, în timp ce simultan căile ferate rămân foarte mult în urmă și nu a fost posibil să discutăm și despre acest lucru, ceea ce este păcat, pentru că consider și că și obiectivele 2020 uh, sunt importante și trebuie să se regăsească în teren. Am văzut în mare măsură programe din ultima perioadă de planificare 2007-2013, de aceea a fost o utilitate limitată, iar în ceea ce privește eficiența structurilor administrative nu pot decât să subscriu. Domnule Buda, foarte succint dacă se poate. Foarte scurt, doamna președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această misiune. Pentru noi, cei din regiunea Clujului, a fost extrem de importantă prezența uh, lor acolo, pentru că prin schimbul de experiență, prin punctele de vedere exprimate, uh, au venit cu un plus de valoare și, să spun așa, au pus punctul pe ei, pe problemele pe care le avem în acea zonă, astfel încât să putem uh, să mergem mai departe cu ceea ce uh, înseamnă dezvoltarea acelei regiuni. Și, încă o dată, le mulțumesc tuturor pentru prezența uh, de la Cluj. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru acest feedback. Este important să avem concluzii și să tragem învățăminte după misiunile noastre. A doua delegație s-a desfășurat la Sofia la finele lunii octombrie. Întreb dacă dorește cineva să ne spună impresiile. Doamna Crele, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru organizare. Pentru mine a fost foarte interesant să văd diferitele proiecte din ambele perioade de programare pe care le-am putut vizita și, în al doilea rând, să vedem cum este pregătită și președinția bulgară și ieri în comisie am auzit și s-a repetat acest lucru. Eu cred că guvernul bulgar, într-adevăr, pune accent, va pune accentul foarte mult pe politica de coeziune în cursul președinției și eu cred că aici, pe multe puncte, avem un partener puternic pentru a face progrese și pentru a pregăti viitoarea politică de coeziune. Interesant a mai fost pentru mine, pentru că în Bulgaria, tocmai în capitală, dar și în alte locuri, se regăsește și foarte mult patrimoniu cultural la nivelul solului și atunci când se fac investiții mari, se știe foarte clar că trebuie să vină și arheologii și pe mine Așa cum uh, am uh, văzut și în proiectul Omnibus, că toate <clears throat> proiectele uh, unde este vorba și de arheologie ajung cu costurile sub 10 milioane de euro. A fost interesant pentru mine pentru că, iată, mi s-a confirmat și acel plafon pe care l-am găsit uh, în dosarul Omnibus în ceea ce privește patrimoniu. Mulțumesc încă o dată pentru organizare, pentru că a fost o misiune foarte interesantă pentru mine. Mulțumesc, doamnă Van Miltenburg. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sunt perfect de acord cu doamna Creel cu ceea ce a spus și eu aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și secretariatului. Încă o misiune foarte interesantă. Sunt uh, de acord cu tot ce a spus doamna Crel, însă aș adăuga că la rap- raportul, în special pe partea de transport, ar trebui să fie disponibil și membrilor Comisiei de Transport, pentru că se întâmplă multe lucruri acolo, fac parte și din Comisia de Transport, se realizează multe pe realizarea infrastructurii de transport și am văzut acolo un uh, exemplu foarte bun, de pildă în ceea ce privește metroul din Sofia și cred că este o chestiune pe care ar trebui să o împărtășim și cu colegii din Comisia Tran. Voi fi ambasadorul acestui mesaj dacă se dorește. Mulțumesc foarte mult, dacă îmi permiteți. Aș spune și eu câteva cuvinte. În primul rând doresc să mulțumesc secretariatului și tuturor uh, colegilor care au venit în Bulgaria. A fost o provocare, am avut parte de o vijelie în cursul zborului, a fost frig, însă vă mulțumesc pentru atenție și pentru participarea la toate dialogurile. A fost foarte important, am avut întâlniri începând cu primul ministru până la reprezentanții autorităților locale și cu autoritățile de management pentru toate programele operaționale. Am avut un dialog fructuos în ultima zi în ceea ce privește implementarea actualei perioade și am avut ocazia să vedem câteva exemple bune de utilizare a instrumentelor financiare în Bulgaria, ceea ce constituie un element nou pentru țara noastră și a fost important să arătăm acest lucru și să verificăm cum sunt acceptate aceste lucruri de membrii Parlamentului. Eu cred că ambele delegații au fost importante pentru Comisia noastră Regii, pentru că aceste două țări se situează printre țările care se leagă foarte strâns sau depind foarte mult de susținerea din politica de coeziune și e important să vedem cum funcționează politica de coeziune în teren, în diferitele regiuni, în diferite state membre și cu diferitele probleme inerente. Însă sper că va fi util pentru activitatea noastră, în special în ceea ce privește activitatea pentru viitorul politicii de coeziune. Dacă nu mai sunt alte comentarii, vă mulțumesc. Așteptăm și raportul din Bulgaria. Avem deja raportul din România. Îl avem, da? la dosarul nostru. Și acum permiteți-mi să întrerup foarte scurt agenda noastră. Ieri s-a decis, domnul Van Nistelrooy a solicitat acest lucru în cursul adoptării ordinii de zi. Am să dau cuvântul colegilor din Grecia pentru a explica situația după inundații. N-am să deschid însă dezbaterea. Vom avea opțiunea să discutăm acest lucru mai târziu în cursul reuniunii coordonatorilor vom discuta dacă este oportun să formulăm o întrebare în plenară. Am să dau cuvântul domnului Papa Dimoli și domnului Spirakis și vă rog să fiți succinți pentru că avem un program foarte strâns în curs dimineții. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru că ați acceptat cu toții să avem acest punct în discuție astăzi. Eu am cerut asta împreună cu doamna Spirakis și domnul Vanisteroi de la PPE. Acum o săptămână am avut parte de mari inundații, catastrofe naturale. Poate ceva care nu se întâmplă decât o dată la 50 de ani și ne-a afectat foarte mult uh, regiunea din vest, o regiune săracă și asta a dus la multe probleme locale, chiar tragedii, 21 de decese, pagube materiale enorme și guvernul a luat, bineînțeles, o seamă de măsuri pentru a-i ajuta pe cei care au fost așa de mult afectați și pentru a încerca să restabilească situația la normal și să pună pe picioare o serie de măsuri specifice perioadei de după inundație și multă solidaritate a fost resimțită din partea tuturor uh, grecilor față de acești oameni și atunci v-aș dori ca la reuniunea coordonatorilor Așadar, Uh, grupurile politice să se pună de acord uh, asupra unei propuneri pe care dumneavoastră, doamnă președinte, să o compuneți pentru a avea um, o întrebare orală în semiplenarea de la sfârșitul anului, așa cum am făcut cu incendiile din Portugalia, de pildă, sau pentru inundațiile din Italia. Și apoi, ca și Parlamentul European, trebuie să solicităm Comisiei să facă tot ce este în putința sa pentru ca această solidaritate europeană să poată să se exprime în practică, cu bani, cu materiale, cu resurse umane, pentru că în aceste momente extrem de grele, marcați fiind de această tragedie, grecii trebuie să poată să resimte solidaritatea din partea Uniunii Europene. Mulțumesc! Doamna Spirachi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc uh, colegilor de aici, de la comisia noastră, pentru sprijinul atât de mare pe care îl acordă poporului meu. Domnul Papadimulis, uh, vicepreședintele nostru aici, a spus deja cât de grea este situația. Aș mai spune și eu câte ceva. În primul rând, uh, în Atica, 21 de decese până acum, acest număr însă poate să crească în continuare și, bineînțeles, există familii deplasate, afacerile suferă și sunt pagube care nici nu sunt greu de, nu sunt ușor de cuantificat. Avem în, în vedere infrastructuri publice, conducte de apă, mare probleme cu accesul la apă potabilă, probleme cu electricitatea și așa mai departe. Municipalitățile afectate uh, în principal se află în zonele foarte sărace din Atica. Și acum continui limba greacă, dacă îmi permiteți. Partidul Popular European, ca membru acestuia, sunt în favoarea, într-adevăr, unei întrebări orale adresate la sfârșitul acestui, acestei luni. Iată de ce aș dori să vedem, poate putem să invităm Comisia uh, să vină și uh, astfel să nu se mai ceară contribuția națională când vine vorba de programul uh, post-dezastru uh, natural și apoi aș dori să găsim surse suplimentare de finanțare, alte mijloace uh, mai mult chiar decât ce oferă Fondul de Solidaritate propriu-zis, așa cum am făcut-o și pentru Italia. Aș dori de asemenea să vă solicit să vedem și să vorbim despre cum am putea să modificăm regulamentul pentru Fondul de Solidaritate și sunt pentru țările unde PIB-ul este în scădere constantă uh, în ultimii 10 ani, așa cum s-a întâmplat în țara mea, să existe pentru aceste țări mai multe posibilități de ajutare. De aceea aș dori să fac apel la solidaritatea dumneavoastră și vă mulțumesc deja pentru reacția pe care o veți avea. Mulțumesc foarte mult. Ce pot să spun? La coordonatori, pe programul nostru, pe ordinea de zi, avem acest punct de posibilități de întrebări orale și dezbateri în plenară, însă vreau să vă spun un lucru. Comisia noastră a hotărât, și asta s-a văzut și în plenară cu acordul acesteia, ca toate statele membre să poată să folosească o parte din fondurile structurale pentru a uh, uh rezolva situația ulterioară unui dezastru natural ne așteptăm ca guvernul elen să folosească această posibilitate care este dată tuturor statelor membre și sper că se va găsi o soluție. Sunt pe deplin solidară cu uh, poporul uh, grec uh, și, bineînțeles, ne pare atât de rău pentru toate pierderile suferite și sper Sper mult că Grecia își va reveni din această tragedie. Mulțumesc foarte mult! Bun, acum continuăm cu voturile. Doamna președinte, din sală, fără microfon. Doamna președinte, reacționați la o întrebare pe care noi nu o auzim. Let me, let me explain you. Can you give me the, the floor? Doamna președinte, continuă. Singura diferență între dumneavoastră și colegii care numai ce au vorbit este că ei au menționat acest lucru, nu știm ce. Uh, au trimis mesaje, s-au consultat cu celelalte grupuri politice și au cerut această întrebare în plenar. Mă scuzați, domnul Papadakis continuă. Dați-mi cuvântul, v-am dat cuvântul, v-am dat cuvântul, să știți. Poate nu m-ați auzit. Vă rog. Da. Catastrofa naturală provocată de aceste inundații care au produs 21 de decese se găsesc practic în continuarea unei adevărate crime care este comisă de foarte multă vreme și autoritățile locale împreună cu uh, guvernul uh, național și cu cei din Europa sunt uh, răspunzători. Guvernul grec a spus că nici nu se gândește să-i despăgubească 100% pe toți cei care au suferit și nu dorește să sprijine oamenii care, de pildă, și-au pierdut mașinile în aceste inundații, care totuși uh, sunt un, uh, un mijloc uh, de producție pentru mulți dintre acești oameni. Iată de ce vom propune ceva comisiei uh, noastre pentru ca toată lumea să fie despăgubită, toți cei care au suferit. Trebuie de asemenea despăgubiți uh, particularii, nu numai firmele, și noi cerem de asemenea comisiei noastre să depună o propunere specifică, adică întrebarea orală, mai bine zis, din partea Partidului Comunist Grec. Și, de asemenea, trebuie ca fondul acesta ă, regional să poată să intervină imediat pentru a ajuta țara noastră Doamnă președinte, această discuție nu este propriu-zis o dezbatere, de aceea dorim chiar să discutăm, să dezbatem în plenară poziția noastră, reacția dumneavoastră față de no poziția noastră va arăta într-adevăr dacă chiar vreți să-i, să ajutați pe săracii uh, oameni din această regiune. Mulțumesc foarte mult. Vreau să repet că coordonatorii noștri de la RIGI vor discuta astăzi posibilitatea să existe o astfel de întrebare orală cu dezbatere la plenară și cu, no- cu toții am declarat deja că suntem alături de uh, cetățenii greci. Vom folosi toate căile legale la dispoziția noastră pentru a-i sprijini pe uh, cetățenii care au fost atât de mult uh, afectați de această catastrofă naturală și deci încă o dată reiterez această solidaritate. Acum putem să continuăm cu ordinea noastră de zi obișnuită. Am ajuns la momentul voturilor. Începem cu raportul domnului Gozzolino da, implementarea strategiei macro-regionale, doamna Gresle? Nu, doamna Breso. Da, vreau să-l scuz pe domnul Coțolino, a avut ceva de urgent de făcut, a trebuit să plece. Vrea să se scuze, deci, pentru această absență. Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh, we now continue with the vote. Mulțumesc foarte mult. Putem continua cu votul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 împotriva, abțineri, se adoptă. Mergem acum la Envy 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Envy. Am, am... A, trebuie să votăm toate amendamentele de la Envy Bun, 48 l-am votat, 50 acum pentru, împotriva abțineri, se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri, respins. 53 pentru, împotriva abțineri, respins. MV 56 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Dacă se adoptă... Nu, mergem la compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum mergem la amendamentul MV27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotriva, abțineri, respins. 65 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. MV28 pentru, împotriva, abțineri, respins. MV31 pentru, împotriva, abțineri, respins. MV 32 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Mergem acum la nv 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă. NV22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV18 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. NV25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. NV9 pentru, împotriva, abțineri, respins. NV16 pentru, împotriva, abțineri, respins. NV23 pentru,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 se adoptă. Amendamentul 117 pentru 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 102, nu, amendamentul 118 pentru, a nu, amendament oral, cineva obiectează, se pare că nu, deci votăm cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 130 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 136 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 140 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendamentul 100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 spune doamna președinte. Cineva se opune? Nu. Votăm deci cu amendament oral acest 153 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Amendamentul 1 la considerente pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri și este respins. Amendamentul 13 cu amendament oral. Cineva se opune acestuia? Nu. Îl votăm. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum mergem la MV5 pentru împotriva abțineri. Adoptat. MV7 pentru împotriva abțineri. Respins. Și acum vo votăm votul final. Vot electronic. Am deschis votul. The vote is closed. Votul s-a închis și raportul se adoptă. Vă <laughs> felicitări domnului Coțolina, bineînțeles. Vă mulțumesc. <clears throat> Următorul vot este votul referitor la avizul domnului Hetman pe corpul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 Amendamentul 98 pentru. Votăm acum amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, dar mai bine verificăm. S-a deschis votul. 104 acum. S-a închis votul. E respins. Amendamentul 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 108. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 125 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 126 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 137 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 144 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votăm amendamentul 144, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 145 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ca și 144, prefera să verificăm bun. 146 s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 147. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 149. Pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. 148. E caduc dacă 149 a fost adoptat. Deci votăm 148 totuși. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 150 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 159 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Preferați să verificăm amendamentul 12, verificăm s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de un vot. Amendamentul 162 pentru împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 163 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 164 a fost retras. Trecem acum la compromisul 28. Acum, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm compromisul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul prea repede. Nu avem rezultatele. Repetăm votul pentru că ne-am grăbit cu închiderea lui. Deci compromisul 28. Da, e o problemă tehnică. Ne-am... Deci, compromisul 28, vot electronic, s-a deschis votul. Acum s-a închis și a fost respins. Dacă a fost respins, Votăm cele două eliminări, amendamentul 165, cine e pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 166 pentru, tot o, o ștergere, deci nu mai votăm. Amendamentul 14, spune președinta, cine este pentru, 14. Asta e pentru că nu am acceptat uh, compromisul. Votăm textul din compromis. Deci amendamentul 14. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm? Bine, verificăm amendamentul 14. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 167. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 168. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost respins. Compromisul 29. Pentru? Vre vreți să verificăm 168. Bun. Votăm electronic 168-ul. Uh, S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de un vot. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul e caduc. 175 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 184, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul 31, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 190 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins. Amendamentul 191 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 192 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 197 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 198 pentru, împotrivă, abțineri, E respins. 199 e identic cu 198. A fost respins. 200 e caduc. Nu. Trebuie să-l votăm, de fapt. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să vă rog să ridicați mai sus mâinile pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm amendamentul 17. Votăm electronic s-a deschis votul. Ei au cerut să verificăm, spune președinta. Nu e pentru prima dată când se întâmplă acest lucru. Nu uh, consilierii sunt îndreptățiți să ceară o verificare a votului. Au destul de bine încă. E ultima dată când verificăm, pentru că un consilier a cerut verificarea. Deputații au drepturi, dar nu și asistenții. Aveți dreptate, spune președinta. Într-adevăr, uh, nu verificăm dacă cer uh, consilierii, ci colegii de la regii. Și rog pe consilieri dacă se poate să, uh, se poate să păstreze liniștea. Îmi pare rău că am ajuns la această situație. Deci, haideți să ne concentrăm pe vot. Verificăm amendamentul 17, vot electronic. Pentru că un coleg de la IPP a cerut-o. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 210. Pentru. Împotrivă abțineri, e respins. Amendamentul 211 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 212 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 217 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 218 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 219 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 222 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 224 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 226 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 227. Pentru, împotrivă, abțineri. E respins. 228. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 229. Pentru, împotrivă, abțineri. 230. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 232. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Bine, verificăm. 300, 231. S-a deschis votul. 131. 231 votăm acum. <clears throat> S-a închis votul. A fost respins. Mulțumesc. Da. 232 pentru intervenție fără microfon din sală. Ne mai puteți arăta odată rezultatele? Șase voturi pentru, 30 împotrivă. Și nicio abținere. Am mers prea repede. Încerc să uh, vă grăbesc puțin. 232 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 233 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 234 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 235 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 236 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 237 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 238 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 239 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 240 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerente. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Compromisul. Vreți să verificăm? 21. -ul? A fost foarte clar. Dar verificăm. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vedeți rezultatele? Bun. Mulțumesc. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40. 5 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins. Vreți să verificăm? Amendamentul 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Vreți să verificăm amendamentul 65? Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. E greșeală, mea, am cer scuze, spune președinta. Compromisul 13 pentru, împotrivă, Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 36, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 73 pentru, a cerut cineva un vot pe părți. Avem două părți, 73, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, la 73, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Haideți să verificăm a doua parte la amendamentului 73. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respinsă. Amendamentul 74. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85, pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 86, pentru, împotrivă, abțineri, este respins. 87, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mhm. Avizul e astfel adoptat. Yeah. and we leave them down at Heritage Road until immediately after the Commission? Yeah. They will all stay for... the As we are late because of... Suntem în întârziere datorită introducerii punctului uh, din această dimineață. Și știți că urmează schimbul de vederi cu domnul comisar Oettinger. Vă propun să îl invităm acum pe domnul comisar să îi dăm cuvântul pentru că știm că este foarte ocupat și imediat după aceea vom vota raportul, avizul doamnei Maletici. Sunteți de acord? Mulțumesc foarte mult pentru înțelegere și acum îi dăm cuvântul domnului comisar Oettinger. Uh, dear colleagues, Dragi colegi, permiteți-mi să îi urez bun venit în numele Comisiei Regii, domnului comisar Juncker. V-aș ruga să faceți liniște în sală. Vă rog încă o dată să purtați conversațiile în afara sălii. Mulțumesc. Vreau să spun că a fost foarte important, uh, sau este important pentru Comisia Regii să se întâlnească cu domnul comisar Oettinger, pentru că discutăm despre viitorul politicii de coeziune, discutăm uh, calendarul CFM în Parlamentul European, chestiuni care țin de bugetul Uniunii Europene și de aceea este important să beneficiem de vizita domnului comisar. Mulțumesc pentru timpul acordat și așteptăm uh, prezentarea dumneavoastră. Știu că aveți un program foarte încărcat și vom încerca să fim uh, stricți cu alocarea intervențiilor. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Stimată doamnă președintă, stimați eurodeputați, stimați participanți. Evoluția în continuare a strategiei bugetare este important de discutat cu comisiile parlamentare și am interesul să o fac nu doar astăzi, ci să folosesc prilejul în următoarele luni pentru a discuta despre viitorul politicii de coeziune în următorul deceniu. Această ofertă este valabilă și pentru diferitele grupuri politice. Pentru bugetul 2018, acesta am reușit să-l adoptăm uh, împreună cu Consiliul și cu Comisia Bugetară de curând am avut grijă ca pe anii viitor să avem o marjă suficientă pentru ca toate facturile care vin din sectorul coeziunii să poată fi achitate. În același timp însă rămâne o problemă. Dat fiind faptul că cadrul bugetar 2014-2020 a fost uh, adoptat abia în decembrie 2013, deci prea târziu, lucrurile au demarat încet. Avem multe întârzieri în um, absorpția de fonduri și de aceea în 2017 avem mai multe miliarde pe care nu le-am putut folosi anul acesta pentru plăți pe care trebuie să le dăm înapoi. Cu atât mai importantă a fost suplimentarea pentru anul viitor. Voi face totul pentru ca situația pe care am avut-o în 2014-2015 să nu mai apară încă o dată la sfârșitul acestui cadru financiar multianuar, în 2020-2021. Din păcate, există pericolul ca acest uh, val să fie chiar mai mare pe final de perioadă. Pregătim în momentul de față cadrul financiar uh, pentru perioada de după 2020. Cunoașteți documentul nostru de reflexie, unde am uh, enumerat o serie de întrebări. Care sunt problemele? Pentru cadrul financiar din următorul deceniu avem două găuri importante. Prima, la nivel de venituri. Dacă britanicii pleacă, după o fază de tranziție despre care negociem, ne vor lipsi la nivel structural anual undeva între 12 și 14 miliarde de euro. Și mai avem și măgarul la nivel de cheltuieli, pentru că și în uh, Parlament se discută intens despre noi uh, prerogative sau noi misiuni care până acum nu au existat uh, fie deloc, fie nu în această dimensiune atunci când s-a discutat în 2011 despre structura cadrului financiar multianual actual. Mă gândesc la refugiați, la migrație, la gestiunea frontierelor de asemenea, o răspundere mai pronunțată pentru nivelul european în ceea ce privește asistența umanitară și de dezvoltare. Și apoi și chestiunea care ține de apărare și cercetare sau cercetare în domeniul apărării. Dacă vrem să închidem aceste lacune, avem nevoie de o strategie și o, de consultări intense în acest sens. Formula noastră în momentul de față Acum uh, închidem uh, gaura generată de Brexit prin 50% transferuri între linii bugetare și 50% fonduri noi. A doua gaură, prerogative noi. Aici degrevăm statele membre și de aceea sugerez ca cel puțin 80% din cheltuielile necesare să fie finanțate finanțate prin bani noi, iar maxim 20% prin uh, transferuri. În uh, momentul de față avem uh, revizuirea cheltuielilor. Ne uităm la programe, ne uităm unde se pot face economii, într-adevăr, unde putem simplifica reglementările, unde putem contopi anumite programe care uh, în ultimii ani poate nu au uh, fost neapărat coerente întotdeauna și aceasta este baza pentru propunerea noastră care va ajunge la dumneavoastră anul viitor în luna mai. Pe mine, eu sunt foarte convins în ceea ce privește politica de coeziune. Și acum, fără a anticipa procesul de reflexie, pentru că am uh, avut în vedere mai multe scenarii. Cred însă că politica de coeziune va juca pe tot parcursul următorului deceniu un rol important în uh, politica bugetară și politica regională a Uniunii Europene, pentru că facem progrese. A stopa acum politica de coeziune ar uh, pune sub semnul întrebării toate progresele din trecut. Nu știu dacă în 2050 mai e nevoie de politică de coeziune, dar știu următorul lucru. Și asta îmi spune experiența din propria țară. În 1990 am început cu o strategie națională de coeziune, reconstrucția Estului. Și am oferit uh, un ajutor țintit pentru acele regiuni care s-au alăturat uh, Republicii Federale în 1990. Iar um, pajiștile înfloritoare, câmpiile înfloritoare pe care le promisese cancelarul Kohl au apărut mult mai târziu, dar au apărut la Dresda, la Halle, în estul Berlinului, la Görlitz. Eu sunt foarte impresionat de Görlitz. Pentru mine este orașul european, întrucuparea acestuia. E perul Naize, în uh, estul, uh, la granița de est, care fusese până la urmă locul unde începea cortina de fier. Toate țările din est uh, au început procesul de independență față de Moscova, dar 13 ani nu au fost în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că orașul de cealaltă parte a râului, care se află în Silesia, uh, față în față cu Görlitz, n-a fost 13 ani ajutată, ajutat și de aceea e nevoie în continuare de politica de coeziune pentru aceste regiuni. Totuși, nu vom putea să evităm cu totul reducerile. Cine promite la nivelul cifrelor o creștere a politicii de coeziune, nu va putea să-și respecte această promisiune. Pentru mine este vorba însă de reduceri punctuale, mici, care să nu aducă prejudicii politicii de coeziune. Veți constata că la nivelul Consiliului și în Consiliul European vor fi lupte importante pentru viitorul CFM. Există o serie de state membre, nu doar 1-2, uh, sunt 6 până la 8 astfel de state care doresc să oblige Comisia ca următorul CFM să rămână la nivelul veniturilor la 1% din produsul internațional brut. Și vă spun foarte clar, cu 1% am avea un cadru financiar care nu va putea să financeze atribuțiile pe care ni le-am asumat la nivel european. Și de aceea, dacă apelez la dumneavoastră ca deputați. Dacă vin astfel de propuneri de o mai bună și judicioasă cheltuire a banului din partea guvernelor dumneavoastră, să uh, interveniți pe lângă acestea, să uh, avem un pic mai mult de 1,0 pe partea de venituri pentru a putea finanța cheltuielile. Cel mai rău scenariu ar fi dacă migrația și apărarea ar fi finanțate în detrimentul coeziunii. Dacă integrarea refugiaților ar trebui să fie finanțată prin reduceri la coeziune. Acest lucru ar duce la o divizare a Uniunii Europene, pentru că refugiații vor să meargă în primul rând în țări precum Suedia, Danemarca, Olanda, Austria, Germania, care sunt primele la cheltuirea judicioasă a banului și de aceea, pentru a împăca această contradicție, avem nevoie de mai mult de 1%. Apoi mai sunt și alte scenarii pe care ar trebui să le prezentăm, unde se punea întrebarea ce se întâmplă dacă facem o reducere de 30% la coeziune. Da, acest lucru nu va fi necesar. Putea să ne încadrăm în 10-12%. În momentul de față, opinia mea este aceea că politica de coeziune trebuie să fie o ofertă pentru toate regiunile din uh, toate statele membre. Pentru că dacă ne adresăm doar regiunilor mai puțin dezvoltate, atunci scade acceptanța în acele state membre și regiuni care nu mai pot să participe. Și acestea se vor opune și atunci vom uh, va fi în detrimentul politicii de coeziune în ansamblu. Eu pun accentul pe valoare adăugată și aici aveți mai multă experiență decât mine. Trebuie să subliniem valoarea adăugată a proiectelor europene din regiuni și de la nivel local și trebuie să probăm acest lucru. În cazul proiectelor transfrontaliere nu există probleme în acest sens. În cazul proiectelor de infrastructură care vizează 3, 4, 5, 6 state membre, nu avem probleme. Nici la Facilitatea Conectarea Europei nu sunt probleme în acest sens. Și atunci vă întreb, așa, ca o provocare, dacă discutăm de pildă despre politica de coeziune în Bulgaria și despre o legătură CFR între Sofia și zona înconjurătoare, Vă întreb atunci dacă asta reprezintă o valoare adăugată. Uh, cei de la buget uh, ar putea spune că Bulgaria ar putea face acest lucru singură. E adevărat, dar pe de o parte și pe de altă parte nu e adevărat. Din punct de vedere bugetar, da, s-ar putea, dar pe de altă parte există impedimente. De aceea sunt în favoarea unei Uniunea Transferurilor Inteligente. Știu că termenul este unul periculos. PIB-ul pe cap de locuitor uh, în medie în Uniunea Europeană este la 30.000 de euro. În Luxemburg este de 90.000. În Austria, Franța, Germania la 42-43.000 de euro. În Bulgaria însă la 6.500. 500 față de 90 de mii. Pe termen lung, acest ar duce la ruperea Uniunii Europene și a ideii europene de solidaritate. De aceea trebuie să reducem această distanță, dar nu trăgând în jos Luxemburgul, ci trăgând în sus Bulgaria. Și acest lucru reușește. Avem multe state membre, România, Estonia, Lituania, Letonia, alte exemple în care în perioada de 13 ani de când sunt membre, prin intermediul finanțărilor din coeziune și alte instrumente europene, au reușit să își întărească competitivitatea, să își sporească uh, mult PIB-ul pe cap locuitor. Trebuie să continuăm acest uh, proces uh, cel puțin încă un deceniu și de aceea Bulgaria are nevoie de fonduri de coeziune, iar valoarea adăugată se resimte și în proiecte care uh, se realizează doar în interiorul țării. Plec de la premisa că cu această strategie comună vom putea convinge din mai anul viitor uh, statele membre din Consiliu să ne acorde mijloacele necesare pentru a crea această valoare adăugată. pentru că la nivel european se pot face investiții mai judicioase. Și un ultim punct. Dacă ne comportăm așa ca de obicei, atunci uh, valoarea bugetului și CFM-ul și cadrul pentru coeziune ar uh, fi decis doar în decembrie 2020. Atunci anul următor ar fi un an pierdut, că pentru aplicare iar s-ar pierde un an și nu ne mai putem permite încă un astfel de an. Dacă vrem să învățăm din greșelile trecutului, atunci există un singur calendar, care este următorul. Comisia propune din timp, în mai anul viitor, ținând cont de Brexit și de evaluarea procesului legat de uh, Carta Albă, uh, acest uh, uh cadru financiar multianual pentru a putea să uh, îl discutăm din timp. Am o legătură strânsă cu președinția bulgară, cea română, celelalte care urmează, astfel încât după luna mai de anul viitor, în consultări strânse, să ajungem la un acord. Toată lumea ar avea de profitat, cercetători, universitățile, comunele, regiunile. Cei care lucrează pe piața muncii, dar și întreprinderile noastre. Ar fi un semn de bună guvernare. Prietenii noștri britanici ne părăsesc, dar în același timp, într-o temă extrem de complexă, unde trebuie să existe și uh, dezbateri controversate, vom reuși totuși să cădem de acord pentru cadrul financiar multianual pentru următorul deceniu. Trebuie să plec neapărat astăzi uh, la 11 fără 10, pentru că începând de la 11 trebuie să conduc o reuniune, dar sunt dispus să ne întâlnim uh, începând din 1 februarie din nou, pentru că împreună cu, cu doamna Crețu și cu doamna uh, Tyson sunteți dumneavoastră experții și de aceea uh, sfaturile dumneavoastră în această privință sunt foarte utile pentru noi. Mulțumesc foarte mult. Ați înțeles așadar cadru, aveți informațiile necesare și știți că suntem foarte presați uh, de timp. De aceea aș ruga coordonatorii grupurilor politice să intervină și aș ruga să fie foarte succinți, un minut sau puțin peste, pentru ca să-i acordăm și șansa domnului Oettinger să răspundă. Mulțumesc foarte mult. Haideți să profităm de momentul prezent și ca informațiile dumneavoastră să devină agenda noastră de lucru. Și atunci să folosim activitatea noastră, munca noastră de parlamentari pentru a fi foarte concreți față de obiectivele pe care le-ați uh, indicat. Există acele cinci scenarii, dar dumneavoastră ați mers mult mai departe ca și concretețe astăzi în prezentarea dumneavoastră. Cât vine vorba de politica regională a Uniunii și se pune evaluarea legată de plus valoarea uh, respectivă și de pregătirea pe care o putem uh, desfășura. Avem deja primele jaloane puse în vederea plenarei. Doamna Vambresca de la Comisie ieri a spus că lucrăm deja pe o politică foarte clară, strategică, pas cu pas, în legătură cu uh, activitățile noastre viitoare. Și, deci, noi trebuie să ne sincronizăm. Deci, dacă putem să facem asta, ar fi foarte bine și sunt optimist în legătură cu acest lucru, pentru că Comisia ne-a spus ce face, cum că pregătește lucrurile articol cu articol, dar și știu ce a spus Consiliul Afaceri Generale, care săptămâna trecută s-a pus de acord asupra unui uh, text pe care l-a pregătit președinția maldeza, malteză și care spune exact ceea ce spune domnul comisar în legătură cu politica regională. Nu trebuie să facem greșelile pe care le-am mai făcut în trecut și să ne concentrăm pe esențial. Mă gândesc și la viitorul cadru financiar uh, multianual, care stă la extrema stângă. Mă gândesc la domnul Ian Albrecht, deci dar știu că putem să mergem împreună cu aceeași viteză, doamna Crel. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, m-am bucurat să ascult uh, prezentarea pentru că, în principiu, aveți toată susținerea mea. Sper că veți avea succes, în special în propria mea țară, să reușim acest lucru pentru a pune la dispoziție mai mult de 1% pentru buget. Cred că este important pentru că chiar dacă avem de a face doar cu 15% reducere în domeniul politic și coeziune, acest lucru ar pune totuși suspendul întrebării susținerea pentru toate regiunile și de... noi avem totuși un interes ca toate regiunile să poată participa și dumneavoastră ați argumentat acest lucru. Și de aici decurge pentru mine o întrebare. Poate am fost prea mult timp în Comisia pentru Buget. Ați vorbit sau nu ați vorbit de posibilitatea unui nou sistem de venituri proprii. Mai există aici eventual un alt punct unde am putea face rost de noi mijloace financiare pentru bugetul european, pentru că eu vă pot asigura că Comisia Regională în totalitate este dispusă să lucrăm astfel încât uh, să putem avea primele discuții în trialog înainte de mai 2019, ceea ce însă înseamnă că regulamentul pentru politica de coeziune ar trebui de asemenea să fie prezentată cel târziu în iunie. De fapt, ar fi bine dacă l-am primit, în, paral- l-am primit în paralel cu propunerea pe CFM. Mulțumesc, domnul Van Milten. Domnul Van Miltenburg, mulțumesc foarte mult și bun venit, doamnă comisar, dar o să continu în limba engleză. Ați spus că trebuie să facem mai multe cu mai puțini bani. Asta este o mare provocare. Permiteți-mi să spun câte ceva și apoi să pun și niște întrebări. În primul rând, sunt foarte curios să aflu ce credeți despre condiționalități. În primul rând, când e vorba de necesara uh, reformă a politicii regionale, plus uh, semestrul uh, european și macro-condiționalitatea și legătura, bineînțeles, cu statul de drept și, uh, bineînțeles, cheltuielile din cadrul politicii de coeziune. Puteți să ne spuneți mai multe despre acestea și apoi cum uh, se va întâmpla cu creșterea așteptată la instrumentele financiare, dar de tip revolve. Ce vom face în aceste noi condiții? și, în sfârșit, cadrul financiar multianual. De ce să nu vă concentrați dumneavoastră și domnul Juncker în spiritul unei comisii cu adevărat politice care să spună că acest uh, cadru financiar trebuie să fie aliniat și aliniat și cu strategiile în curs Deci chiar și în faza preliminară de pre pregătire a acestor strategii și apoi fondul de globalizare, la, ajustare la globalizare, de ce să nu devină un fond de investiții? Pentru că avem tot felul de fonduri, ar trebui cumva comasate și fluidizate aceste scheme. Mulțumesc coordonatorului de la al de acum, din partea domnului Gue, domnul Omarje. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar, pentru pledoria pe care ați făcut-o pro-coeziune și sunteți la fel de angajat ca și domnul președinte Juncker în Guiana, unde m-am deplasat pentru conferința președinților din regiunile ultraperiferice. Și e adevărat că am fost mult mai uh, liniștit de declarațiile lui Juncker decât uh, ambiguitatea conținută în declarațiile președintelui francez Macron. Și știu că astăzi mult depinde de Consiliul European, dar Parlamentul și Comisia trebuie tocmai să lucreze împreună pentru ca echilibrul să fie restaurat. Plădăria dumneavoastră arată că este mai simplu pentru noi să luăm cuvântul <laughs> rapid, într-un minut, și atunci vă pun foarte pe scurt o întrebare. consecințele Brexitului. Nu sunt ele oare prea mult, eh, prea supraevaluate pentru că știm foarte bine că până la urmă nu o să fie așa de importantă această ieșire a Marii Britanii. O știe toată lumea. Și astăzi Consiliul European transformă Uniunea Europeană într-un eh, sindicat de gestionare a crizelor. Pur și simplu, și se cere Uniunii Europene să facă tot mai multe pe competențe care nu îi aparțin, în orice caz nu prioritar. Se cere Europei să se alăture competențelor clasice ale unui stat național, clasificând, ă, sacrificând ceea ce se găsește în tratat, articolul 174, respectiv ce se spune despre coeziunea economică și socială. Și cam asta trebuie să înțelegem noi. Această alegere este de făcut și atunci cum să ieșim din această contradicție? Îmi pun întrebarea și, așa cum a spus și Constanț Crel, trebuie să uh, ne sprijinim uh, pe ceva solid și să avem resursele proprii care să ne ajute, pentru că prioritățile nu lipsesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Rope, aveți un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnului comisar pentru ideile exprimate, pentru abordarea pe care o aveți, sprijiniți țările mai puțin dezvoltate și recent v-ați deplasat în Lituania. Am discutat lucruri foarte interesante cu această ocazie și cred că e bine de știut că, da, vom obține sumele promise, dar lucrurile trebuie să meargă repede. În 2019 avem alegerile europarlamentare. Vom avea, deci, nou parlament, deci o nouă comisie și probabil că lucrurile apoi se vor amâna deplasa către 2021-2022. Suntem în 2017, la sfârșitul anului, practic, și folosirea fondului de-abia începe lucrurile acestea se resimt în țările mai puțin uh, dezvoltate pentru că investițiile europene acolo reprezintă cea mai mare sursă și resursă ca și investiție acolo și profit de vizita dumneavoastră ca să vă întreb ce facem cu centrala nucleară de la Ignalina, finanțarea acesteia, se va rezolva oare problema? Doamna Iuta, mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Domnule comisar, trei scenarii din cinci înseamnă reducere ale finanțărilor din politica de coeziune, dar și din PAC. Și reforme structurale sunt citate legate de semestrul european cu stimulente pozitive prin politica de coeziune. Deci e vorba de o uh, ipoteză foarte clară. Însă trebuie să depășim această ipoteză pentru că pentru multe țări uh, singurele investiții tocmai de aici vin, de la politica de coeziune. Iar scenariile pe care le prezentați sunt foarte nefericite pentru această politică de coeziune. Politica trebuie îmbunătățită, dar nu eliminată. Nu suntem deloc uh, pentru uh, modelul pe care l-ați propus, pentru că astfel coeziunea teritorială ca și pilon fundamental este sacrificat. Statele și regiunile trebuie să fie implicate în continuare, asta trebuie să fie o condiție și nu ați făcut niciun uh, uh, nicio autocritică în ceea ce privește faimosul articol 23 pe uh, macrocondiționalitate. Acesta ar trebui cumva uh, rezolvată ca problemă. Și sperăm că politicile structurale să nu fie din nou finanțate de politicile de coeziune și nici să nu fie o condiție pentru ca țările să obțină fonduri europene, încă ceva în legătură cu fondul de solidaritate. Vreau să aflu de la, de la, de la domnul comisar uh, dacă, având în vedere evenimentele prin care trec uh, statele noastre membre, destul de dramatice, dacă n-ar trebui să crească fondul total sau să se e, uh, facă mai multe derogări în ceea ce privește e, uh, acea cotă de anticipare care ar trebui să crească în aceste condiții. Vă mulțumesc foarte mult! Mai aveam doi vorbitori, dintre care doamna Maletici, care are un minut. Fiecare, de fapt, vorbitor are un minut. Mulțumesc foarte mult! Suntem foarte norocoși uh, să vă avem aici uh, ca și comisar pentru buget, uh, dar care înțelege așa de bine politica de coeziune. Pentru politica de coeziune, ce ați spus este foarte pozitiv din discursul dumneavoastră. Pe de altă parte, spuneți că tot va trebui să scadă fondurile, nu mult, dar fără să sacrificăm politica de coeziune. La asta v-ați angajat. Iar ce ați spus este că avem nevoie de o politică de coeziune mai puternică și nu mai uh, puțin ambițioasă. Și un, buget european mai puțin fragmentat. Iar uh, avem și zona euro uh, cu un pilon special dedicat uh, reformelor structurale. Asta înseamnă că se fragmentează și mai mult bugetul cu diverse priorități în diferite părți ale bugetului european. Uh, eu cred că, din potrivă, ne vom îndrepta către o politică de coeziune mai solidă. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar. intervine domnul Arimont. Îmi place când vorbiți despre politica de coeziune pentru că sunteți uh, clar și la obiect și mi-aș dori o astfel de um, reafirmare a politicii de coeziune și din partea altor politicieni de vârf. V-aș întreba, spuneți că există două deficite, cea la nivel, deficituri la nivel de venit, între 12 și 14 miliarde. Ehm, dacă vorbiți de o acoperire 50-50 cu bani noi, atunci am ajunge și o reducere de 15%, am ajunge undeva doar la 2,5 miliarde. Pe partea de cheltuieli, aici ar trebui să economisim doar 20%, dar 20% din uh, cât? Cum e evaluarea dumneavoastră? de la ce cifre plecați? Thank you very much. This... Mulțumesc foarte mult. Iată, domnule comisar, întrebările care au fost adresate și ați înțeles deja că avem nevoie de o altă întâlnire cu dumneavoastră și sperăm că asta se va întâmpla în ianuarie, în februarie. Dar, bineînțeles, acum dați, luați cuvântul, vă rog, ca să răspundeți la întrebări. Mulțumesc. Sunt uh, sigură, domnule președinte, că în luna februarie, pe anumite întrebări concrete, voi putea veni cu răspunsuri mai concrete, iar în luna mai uh, cu un răspuns profund și detaliat. Totuși, încerc, uh, pe măsura progreselor pe care le facem la nivelul Comisiei, cu statele membre și cu alte foruri și părți interesate, să vă ofer o evaluare în ceea ce privește resursele proprii, cunoașteți raportul Monti. Vrem ca pe partea de venituri să ajungem la o diversificare prin crearea de resurse noi. Una, două, trei. Dar putea să fie o idee inteligentă să spunem că acceptăm 1% din PIB și astfel rămânem acolo cu mijloacele din bugetele naționale dacă statele membre acceptă două noi tipuri de venituri, ca precum veniturile din tranzacționarea emisiilor sau veniturilor din uh, taxa pe tranzacții sau alte asemenea astfel atunci statele membre. N-ar trebui să plătească mai mult din bugetele naționale, dar noi am putea finanța atribuții noi prin uh, venituri noi. E clar că dacă calendarul pe care l-am amintit uh, e să funcționeze, atunci trebuie ca regulamentele specifice, ca de pildă pentru coeziune, să apară la câteva săptămâni abia după CFM, astfel încât să aveți timp, trei sfert de ani să vă consultați pe marginea lor și apoi să poată fi adoptate. Ceea ce privește condiționalitatea. Aici ne întrebăm, vrem ca semestrul european și recomandările specifice pe țări care poate ar trebui să devină chiar recomandări specifice pe regiuni, să devină un fel de uh, model pentru uh, modul în care pot fi accesați banii Există raționamente care ne spun că da, dar uh, recomandările noastre vin uh, anual, iar planificarea pentru coeziune se face pe o perioadă mai lungă, iar unele proiecte au nevoie de la uh, elaborare până la uh, finalizare de 5 și mai mulți ani. Acum, în ceea ce privește statul de drept și uh, condiționalitatea, dacă un stat uh, ne creează probleme în ceea ce privește independența justiției, să punem sub semnul întrebării mijloacele sau invers acolo unde uh, există progrese în ceea ce privește recomandările și statul de drept să venim cu stimulente suplimentare? Ar fi opțiunile. Atunci, din mijloacele de coeziune, ar trebui să punem 10% în comun, doar 90% să poată fi accesate, iar 10% să reprezinte stimulente pentru Uh, posibile progrese de-a lungul semestrului nostru european. Problema principală este însă unanimitatea. Pentru un buget anual, așa cum a fost bine și sâmbătă, am nevoie de majoritate în Parlament și în Consiliu. Pentru un CFM am nevoie de majoritate în Parlament, dar unanimitate 27 de state membre, 27 de miniștri de finanțe, 27 de miniștri de externe, în realitate 27 de șefi de state și de guvern, plus guvernele naționale. Și vă pot spune că unele parlamente naționale sunt conștiente de importanța politicii europene de coeziune. Altele au prea Uh, nu prea s-au ocupat de treaba asta și au un singur obiectiv, mai puțin de 1% cheltuieli. Și vă mai pot spune ceva, um, termenul de better spending, uh, um, cu asta nu sunt de acord. Asta îl pot aplica peste tot. Dacă cumpăr cadouri de Crăciun sau dacă împreună cu soția cumpără mobilă nouă sau dacă un primar uh, construiește o stradă nouă și așa mai departe. Și trebuie să vă spun că există foarte multe programe din bugetele naționale unde ar fi posibilă cheltuirea mai judicioasă. Dacă știm că din 100 de euro uh, câștigați uh, de un cetățean, îi luăm 50 pentru taxe și impozite și din care unul vin la Bruxelles și restul de 49 rămân în capitale, uh, atunci ne gândim că am putea striga de 49 de ori better spending uh, decât uh, o dată în direcția Europei, dar uh, se face doar în direcția Europei, în ceea ce privește perioada CFM, 5, 7 sau 5 plus 5. Într-adevăr, nu toate programele noastre au fost create în același timp. Coeziunea, facilitatea conectarea Europei, planul Juncker. Și de aceea trebuie să vedem cum anume le aducem sub o singură umbrelă, cum putem uh, simplifica administrarea printr-un singur set de reguli, ce programe pot fi folosite complementar. Trebuie așadar să creăm prevederi ca pentru multitudinea de programe care au rezultat din mai multe mandate să existe această coerență. Pe Brexit, în două facturi. Una merge la Londra, care una reprezintă partea de obligații asumate de Marea Britanie pe 29 martie 2019, de asemenea și partea de CFM până în 2020, apoi N plus 3, care sunt uh, obligații care decurg, și N plus X pentru pensionari, care nu pot fi limitate în timp. Că bă, aceștia mai pot trăi 40 de ani și totuși uh, o serie de ani au fost în serviciul britanic. Și dacă adunăm uh, toate aceste lucruri și le punem cap la cap, ne lipsesc undeva 12-14 miliarde. Și dacă avem nevoie de unanimitate, nu putem să convingem toate statele membre rămase să ne uh, plătească această sumă, să o compenseze în totalitate. Dar nu pot accepta nici varianta în care Uh, am renunțat la întreaga sumă. De aceea 50-50 ar trebui să fie jumii, juma. Jumate reducere, jumate bani noi. Apoi, întrebarea cum finanțăm noi atribuții fără ca, ca și coeziunea să aibă de suferit. Voi face tot posibilul ca pentru coeziune și pentru uh, atribuții noi, dar și vechi, să putem uh, avea succes. Și noi atribuții nu putem finanța decât cu bani noi, pentru că dacă nu primim bani noi, atunci trebuie să ne îndeplinim obligațiile asumate până acum. Coeziunea este obligația asumată, apărarea se va face doar dacă avem bani noi din statele membre. De aceea trebuie să integrăm și fondul pentru dezvoltare, dar acest lucru îl vom face doar dacă nu este în detrimentul coeziunii. Și aici trebuie să fie uh, clar că ar fi util pentru claritatea bugetară și pentru prerogativele dumneavoastră, dar nu vom face dacă cele 3 miliarde sunt finanțate prin reduceri la uh, dezvoltarea rurală sau la uh, coeziune. Plec de la premisa că vor exista atribuții noi pentru care vor fi necesare uh, 10 miliarde noi, de ceea ce înseamnă la 20%, de, la 100, 20 de miliarde transferuri. Da, rămâne o răspundere. Ignalina va rămâne o răspundere europeană, de aceea vor exista uh, mijloace și în viitorul buget. Dacă va fi printr-un program uh, special sau nu, uh, vom vedea, dar un lucru este clar că nu poate fi vorba doar de mijloace de coeziune. Dacă ar trebui să finanțați Ignalina doar din mijloace pentru coeziune, până la urmă dumneavoastră n-ați câștigat nimic. Aveți nevoie de bani uh, clar destinați și pentru următorul deceniu. Eu vreau ca plățile să se facă la timp și să nu se mai adune facturi neplătite. Însă plăți anticipate pentru prestații care încă nu au avut loc, nu mi se pare un lucru bun. Cred că trebuie să fim punctuali cu plățile, dar să așteptăm totuși să vină factura înainte ca plata să devină scadentă. Mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună. Thank you very much, Mr. Commissioner. Thank you for coming. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru uh, discursul inițial și pentru dezbaterea foarte uh, onestă și vă așteptăm din nou. Thank you very much, colleagues. For... Mulțumesc, dragi colegi, pentru înțelegere. Da, era important să ne întâlnim cu domnul comisar Oettinger și chiar să încercăm să îi smulgem o dată viitoare aici la Comisia Regii. Ne întoarcem la voturile noastre și votăm așadar avizul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 respinge. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri. Eu cred că este respins, dar vom verifica. Cu vot electronic am deschis votul. Am închis votul și este respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Mergem acum la amendamentul oral de la amendamentul 61, amendament oral numărul 1. Se opune cineva? Nu. Votăm acest amendament oral cu numărul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cu 61, da? Amendamentul 64 pentru, împotriva abțineri. Eu Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm amendamentul 64. Votăm cu vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Așadar, mergem acum la compromisul 6. Pentru împotrivă, abțineri. Se adoptă. Mm -hmm. Amendamentul 73. Pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. Vot final al avizului cu vot electronic. Am deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă acest aviz. Felicitări, doamnă Maletici. Bun. Așadar, am terminat cu voturile pe ziua de azi și mergem la primul schimb de vederi pe raportul nostru Consolidarea coeziunii economice, sociale, teritoriale în UE, cel de-al șaptelea raport din partea Comisiei Europene. Raportul a fost publicat pe 9 octombrie și este un document cheie în contextul reformei uh, viitoare politici de coeziune pentru următoarea perioadă de programare, comisia noastră a hotărât să aibă un raport din proprie inițiativă pentru a exprima politica, poziția Parlamentului în acest domeniu. Domnul Mark Ion este raportorul nostru. Astăzi avem un prim schimb de opinii și vreau să-i dau uh, cuvânt, cuvântul lui domnului Julo ca să ne spună părerea lui despre acest subiect și apoi cu raportorii din umbră vom continua. Yeah. The debate that will follow will give members first chance to send out... Colegii uh, au avut ocazia să ne trimită contribuțiile. Da, e așa este. Deci îi dau cuvântul domnului uh, Julon în primul rând. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, știm cu toții că acest al șaptelea raport uh, privind uh, coeziunea este un document extrem de important uh, care furnizează foarte multe date, analize bogate și amănunțite cu privire la fondurile europene, însă mai ales acest raport intervine într-un moment strategic cu câteva luni înainte Uh, de propunerile bugetare și legislative ale Comisiei. Am discutat uh, și cu domnul comisar și deci putem trage câteva învățăminte legate de politica de coeziune, mai ales în ce privește punerea sa în aplicare în ultimii ani. Uh, cu toții, și am constatat și în această dimineață, știm care sunt problemele, preocupările, semnele de întrebare legate de viitorul politicii de coeziune. Domnul comisar Oettinger a vorbit, a avut o intervenție interesantă a încercat să ne liniștească, e clar, dar a vorbit și despre aceste scenarii de reducere, de tăieri pentru politica de coeziune. Știm cu toții că politica de coeziune uh, și-a dat însă, uh, a, a, a făcut uh, dovada și deci e foarte importantă pentru noi toți în Europa. În ce privește raportul Comisiei, Putem spune că lipsesc câteva propuneri concrete pentru viitor, deși nu acesta era obiectivul raportului, însă uh, există câteva aspecte interesante în documentul care a fost publicat. În primul rând, el evidențiază anumite uh, reușite ale acestei politici, uh, mai ales în ce privește reducerea disparităților între regiuni, apoi face și câteva constatări îngrijorătoare, de exemplu, rata șomajului sau Uh, convergența între regiuni și țări. Uh, va trebui să revenim asupra acestui subiect. În acest raport se spune și pentru noi este foarte important acest lucru. Uh, spune că trebuie ca politica să continue în toate regiunile europene și domnul comisar a subliniat acest lucru. Mă bucur. E de bun augur, așa consider ca și dumneavoastră. Raportul încearcă și să facă recomandări clare în ce privește un mesaj puternic în ce privește simplificarea și apoi și lansează anumite câteva piste de reflexie. O să mă refer la câteva dintre ele. Mă gândesc, de exemplu, la disparități uh, între uh, regiuni uh, în anumite țări din Europa, apoi faimoasele Uh, zone de sărăcie care riscă să se dezvolte în anumite țări și apoi uh, regiuni care câteodată sunt uh, ostaticele așa numitului uh, venit intermediar. Uh, intervine problema concurenței uh, acerbe. O regiune, de exemplu, nu este extrem de dezvoltată, dar poate să piardă Uh, datorită acestei concurențe între regiuni. Sigur că raportul nu este exhaustiv în nici lista mea, dar în orice caz nu cred că ar trebui să rămânem uh, la o fază de descriere sau de analiză și de considerații generale. Uh, ca să ne ajute cu adevărat, acest raport trebuie să conțină mesaje clare, precise, ușor de transmis trebuie să facă sugestii, mai ales în ce privește posibile ameliorări concrete, pentru că știm că și această politică va trebui să fie reformată. Lucrurile se mișcă destul de repede la comisie. Au fost uh, uh, mm, schițate câteva scenarii posibile, de exemplu criterii suplimentare uh, pe lângă PIB, apoi uh, menținerea condițiilor ex ante, apoi legătura cu semestrul european și apoi uh, viitorul uh, CFM al Fondului Social European, nu știu dacă fondul ar trebui să fie inclus sau nu în politica de coeziune, dar uh, eu cred că uh, dacă ar rămâne în politica de coeziune, ar fi, uh, ar fi foarte bine. Parlamentul va trebui să se pronunțe pe marginea tuturor acestor sugestii. În orice caz, împreună cu coordonatorii alternativi și cu colegii, vom încerca să pregătim cât mai repede și mai bine viitorul politicii de coeziune. E adevărat că și calendarul este foarte strâns și uh, ne constrânge, deci dacă vrem cu adevărat să facem propuneri concrete prin acest uh, raport, înainte ca Comisia Europeană să își uh, tragă concluziile, va trebui să ne grăbim. În orice caz, eu o fac cu plăcere și aștept cu nerăbdare să cooperăm cu toți colegii. Pentru ca acest raport să fie extrem de constructiv și de util. Mulțumim! O să schimbăm puțin uh, ordinea participanților și o să vă explic și de ce. Avem reprezentantul Comisiei Europene care ne-a pregătit și o prezentare cu privire la al șaptelea raport privind coeziunea, domnul Nicola de Micheli, domnul Filipe Monfort, În 10 minute ne vor uh, prezenta viziunea Comisiei în ce privește raportul și după aceea voi da cuvântul celorlalți uh, raportori. Madame, Madame Chair and... Uh, Doamnă președinte, estimați eurodeputați, mulțumim foarte mulți. În acest raport privind coeziunea, sunt informații extrem de numeroase, nu pot să le prezint pe toate în 10 minute, deci o să mă rezum la patru declarații. În primul rând că geografia Uniunii Europene se schimbă. În al, în al doilea rând, că persistă în continuare disparitățile sociale, apoi că instituțiile sunt importante și apoi că politica funcționează. Să încep cu prima constatare. Faptul că geografia Uniunii Europene se schimbă. Ce ne arată raportul e că are loc o anumită convergență în Europa. Statele membre, țările și regiunile din uh, centrul și estul Europei converg Uh, se dezvoltă repede. Sigur că vin de departe, mai au uh, foarte mult uh, pentru a-și îmbunătăți, îmbunătăți în mod radical situația, dar în orice caz sunt pe făgașul cel bun. Însă, observăm că apar și divergențe în restul Europei și mai ales în zona euro. Și dacă vă uitați uh, pe hărțile din raport, există țări din sudul Europei, dar nu doar în sudul Europei, care uh, se confruntă cu mari dificultăți. Și aceasta, datorită specializării industriale, apoi uh, datorită uh, formării, pregătirii uh, mânei de lucru, datorită concentrării activității economice în anumite sectoare care sunt în declin. Și asta se numește în raport această capcană a venitului mediu. Există regiuni care nu sunt nici suficient de competitive ca să fie în vârf, în vârf pentru că nu au capacitatea de inovare ca să facă acest lucru, dar nu fac uh, față nici concurenței cu țările sau cu regiunile mai puțin dezvoltate, pentru că nu fac față presiunii uh, salariale. Și, practic, uh, acesta este mesajul cel mai important uh, care se desprinde din raport, respectiv că geografia Uniunii se schimbă și deci că și politica ar trebui să se adapteze tocmai pentru a reflecta uh, această evoluție. A doua afirmație este că continuă să există disparități sociale. S-a spus că rata de ocupare în Europa este extrem de ridicată, că șomajul uh, scade da, așa este, dar dacă mergi la fața locului, pe teren și mm, mm, te duci mai aproape puțin, îți dai seama că există foarte multe zone în Europa în care disparitățile sociale persistă. Rata șomajului este mai ridicată decât înainte de criză și mm, rata șomajului, mai ales în rândul femeilor, este foarte scăzută. A treia declarație este că instituțiile contează. Nu e chiar o mare noutate, dar poate că ați observat că în ultimii ani Comisia a încercat să uh, sublinieze tot mai mult faptul că e nevoie de instituții solide, de o administrație puternică pentru a pune în aplicare politice, politicile și de aceea s-a uh, lansat uh, procesul uh, regiunilor uh, Um, care au rămas în urmă, avem grupul de experți, de aceea negociem și cu anumite state membre uh, pentru a uh, lansa planuri de reformă administrativă. Și e un subiect care va deveni uh, tot mai actual și există un tabel în raport, o demonstrație foarte clară între um, instituțiile unui stat și eficiența economică. Și a patra și ultima declarație că politica aceasta funcționează și nu numai datorită efectului macroeconomic, uh, există câteva hărți la sfârșit care arată cum și-a adus contribuția politica la creșterea PIB-ului în multe state membre, dar această politică de coeziune funcționează și pentru că ea susține investițiile publice din statele membre. Și a făcut-o și în anii uh, întunecați ai crizei economice. Să nu uităm uh, cât de rolul pe care l-a jucat uh, politica, dar eficiența ei uh, depinde și de politicile naționale. Deci trebuie ca aceste două tendințe trebuie să convergă. Și în încheiere aș dori să fac o observație simplă. Până la urmă, mesajul cheie al raportului e că dorim să înțelegem ce se întâmplă în Europa. Uh, unii au numit acest lucru geografia nemulțumirii. Deci dacă nu ne uităm la disparitățile teritoriale, ce se întâmplă sub uh, nivelul național și câteodată chiar și sub nivelul regional pentru că raportul sublinează foarte clar că disparitățile uh, au loc nu numai între uh, regiuni, ci și între, de exemplu, orașe mari și orașe mici, orășele, zonele rurale și urbane și chiar în uh, orașele mari există uh, excluziune socială și există sărăcie lucie. Deci uh, trebuie să uh, ținem cont de dimensiunea teritorială și nu doar uh, de tendințele economice și sociale, dacă vrem să înțelegem ce se întâmplă și dacă vrem cu adevărat să vedem cu politicile adecvate. Mm, și domnul comisar Oettinger a, acest, a spus acest lucru înainte, deci trebuie să mm, concepem politicile potrivite pentru a contracara toate aceste disparități. Mulțumim! Mulțumim, domnule Monfort. Doriți să luați cuvântul? Nu? Foarte bine. Atunci dau raportor, cuvântul raportorilor alternativi. Începem cu doamna Breso, vă rog. Eh, Grație, președinte. Eh, mulțumesc foarte mult, eh, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc domnului Julo și domnului De Michelis pentru observațiile făcute și pentru ce au spus în legătură cu bilanțul pe care ni l-a prezentat domnul de Michelis. Da, noua politică de coeziune, viitoarea politică de coeziune, așadar, va fi uh, ceva ce se va întâmpla după vreo 10 ani de criză prin care trece Uniunea Europeană, o criză gravă, și deci analiza se impune pentru a putea să înțelegem cum să abordăm următoarea perioadă de programare. Nu va fi vorba de o politică de convergență între regiunile mai puțin dezvoltate cu cele dezvoltate, nu, o politică care va trebui să meargă în profunzime pentru a înțelege ce s-a întâmplat în timpul acestei crize care, plecând de la domeniul financiar, s-a ramificat foarte mult distrugând, practic, uh, economia care uh, oricum uh, poate că acumula niște defecte structurale de înapoiere în comparație cu alte continente, dar pe care criza le-a bulversat cu totul. Și atunci noua geografie europeană nu mai poate fi astăzi bazată doar pe uh, venituri, ci nu, așa cum spune raportul, dar poate că sinteza pe care ea o expune nu este cea mai grăitoare, ci să se meargă în altă direcție, către înțelegerea profundă a situației din Europa și a evoluțiilor și mutațiilor care se produc creșterea economică, respectiv înapoierea, trebuie pentru a uh, înfrunta următoarea perioadă de programare, trebuie să înțelegem unde am ajuns după 10 ani de criză atât de gravă, fără precedent uh, după al doilea război uh, mondial. Nimeni nu s-ar fi gândit că o să trecem printr-un deceniu uh, de deflație, concept care aproape dispăruse din manualele de economie, așa de convins eram că nu o să se mai întâmple niciodată. Și cu efecte atât de grave asupra atâtor uh, sectoare. Și, după o primă lectură, aș putea să dau câteva impresii, dar bineînțeles că voi discuta cu raportorul, dar uh, consider în această etapă că trebuie să înțelegem în regiunile dezvoltate europene, dar mai slabe din punct de vedere al competitivității, se întâmplă pentru că s-a trecut printr-un deceniu de austeritate impusă de criză. Asta a însemnat pentru multe țări reducerea investițiilor și deci reducerea capacității de inovare, de cercetare. Și atunci există regiuni importante din Europa cu o mare capacitate de producție și care întotdeauna au fost uh, bogate, dar care astăzi, uh, prin parametrii lor, arată semne de slăbiciune și ajungem la ipoteza pe care o împărtășim cu toții, și anume că politica aceasta trebuie să fie pentru toate regiunile europene. Nu e vorba numai de a-i trage pe săraci în sus, înspre medie, ci nu. Trebuie ca media să nu cadă pradă unor crize care vor fi și mai grave pentru Europa în continuare. Apoi, o altă observație. Amândoi raportorii au vorbit despre un alt aspect. În interiorul regiunilor și chiar în regiunile uh, bogate se constată fenomenul polarizării și rare repolarizării, dar foarte complicată. Avem problemele rurale, muntoase și periferice, care au seamă de caracteristici care nu se suprapun neapărat. Criza bugetelor publice și a deficitelor și reducerilor bugetare și multe alte aspecte foarte negative sunt pe cale de a produce un fel de deșertificare a furnizării de servicii. În marea majoritate a teritoriilor, să nu uităm că mm, zonele periferice, muntoase și rurale constituie până la 80-90% din teritoriul nostru european. Deci, de fapt, ne situăm într-o logică de sărăcire și de deșertificare de acest gen. Și, ca să vorbesc despre polarizare, și în mediul urban asistăm la o problemă mare, problema suburbiilor, a periferiilor, probleme structurale și aici. Europa s-a reconstruit uh, în grabă după războiul mondial, al doilea război mondial, care a distrus atâtea orașe și a început reconstrucția. Acum uh, nu mai suntem într-o situație de după război, Uh, au trecut mai bine de 70 de ani și sunt zone care au fost reconstruite rapid la vremea aceea pentru a oferi locuințe oamenilor de la vremea aceea. Sunt case și locuințe care uh, sunt învechite, sunt uh, uh, demodate și sunt uh, vetuste. E nevoie de mari uh, investiții aici. Și iată, și asta este o idee pe care trebuie să o dezbatem. Apoi, Domnul raportor uh, ne-a reamintit că timpul este foarte scurt, calendarul foarte strict și totuși trebuie să punem accent pe aceste aspecte. Pentru că, da, e nevoie de resurse, resurse pe de altă parte, însă trebuie să înfruntăm aceste tematici și aceste decalaje printr-o flexibilizare a politicii de coeziune față de teritorii, printr-o adaptare a acesteia, nu zic că digitalizarea este soluția miracol, problema este că această digitalizare nu are loc la fel la țară ca la oraș. Și bineînțeles că asta se aplică și multor altor politici. Deci trebuie să existe o flexibilizare a modalităților prin care se urmăresc obiectivele preconizate și există probleme legate de intervenție ale autorităților locale și regionale. Și dacă asta este adevărat, trebuie să mergem dincolo de oferirea unei game de instrumente și asistență tehnică. Nu, trebuie să Înfruntăm împreună cu statele naționale și în mod radical uh, situația în care se găsesc autoritățile și administrațiile locale și regionale care să poată într-adevăr să facă față provocărilor viitorului, muncând, muncind împreună, făcând schimb de experiențe, de experți, de competențe și oferindu-le, bineînțeles, un sprijin mai mare pentru nevoile pe care le exprimă acestea. Ultimul subiect se referă la șomaj, care este, bineînțeles, legat de criză, de scăderea veniturilor, care încet încet se estompează, așa cum bineînțeles, se întâmplă când se termină o criză, dar care reprezintă și un aspect structural, precaritatea locurilor de muncă într-o țară cum este Germania, de pildă, duce la tensiuni și nemulțumiri, pentru că noile locuri de muncă, în marea lor majoritate, sunt precare și sunt cumva locuri de muncă de tip low cost. Și aici avem această tendință low cost în domeniul ocupării. Deci și condiții tot la fel de low cost. Probleme de interpretare? te rupe, doamna Bresso? Nu. Nu. Nu, nu, nicio problemă cu interpretare, spune doamna președinte, ci mai mult cu timpul. Da, și mă apropii de sfârșit. Spuneam că munca, locul de muncă este de tip low cost, ca și asistența socială, și dacă vrem într-adevăr să ne îndreptăm către inovare și competitivitate, este foarte clar că șomajul nu va face decât să crească. Deci e nevoie de locuri de muncă, dar care, ă, bineînțeles, să fie decalate de nevoia în continuare importantă de inovare, de cercetare, pentru că vom asista la o robotizare și automatizare a mm, ă, muncii. Asta însă nu trebuie să fie făcută pe seama locurilor de muncă ale oamenilor. Mulțumesc foarte mult. Următorul raportor din umbră, doamna Tamași. Ă, Iznimno mi e drago. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur de faptul că În octombrie 2017, Comisia Europeană a hotărât să abordeze problema lipsei de încredere a autorităților regionale față de autoritățile centrale. Într-adevăr, este o problemă gravă în Uniunea Europeană. Și mai avem și o problemă cu fondurile europene. Aș dori să <clears throat> salut politica de coeziune Uh, e binevenită, mai ales acum în uh, era globalizării. Nu trebuie să lăsăm uh, pe nimeni de căruță. Uh, raportul confirmă faptul că regiunile uh, se află într-o fază de uh, dezvoltare, dar nu în același ritm și deci că cele care sunt așa pe undeva pe la mijloc sunt într-o capcană pentru că investițiile publice din Uniunea Europeană au scăzut față de perioada de dinainte de criză. Și acest lucru se reflectă și în document în documentul care face și uh, propuneri pentru viitorul acestei politici uh, europene. Sigur că sunt uh, diverse provocări, schimbările climatice, tranziția digitală, apoi uh, convergența regiunilor, care adesea trebuie să facă față unor uh, concedieri masive, uh, Uh, închiderii uh, întreprinderilor și așa mai departe. Trebuie ca aceste regiuni să fie susținute pentru ca ele să supraviețuiască în această economie globalizată. Trebuie ca economii, uh, regiunile să fie ajutate să genereze creștere și ocupare. Avem și regiuni fruntașe, care dovedesc că, într-adevăr, trebuie să mizez pe, pe, pe inovare și pe digitalizare. Bineînțeles că întreprinderile și centrele de inovare trebuie să coopereze. Uh, Croația, de exemplu, are o problemă uh, cu exodul creierelor. Și apoi mai există și problema migranților cu care se confruntă anumite orașe. Rata ocupării din uh, Uniunea Europeană, într-adevăr, este ridicată, dar uh, rata șomajului rămâne și ea ridicată, mai ales în rândul tinerilor. O altă uh, provocare reformele structurale din anumite state membre, îmbunătățirea funcționării administrației publice, uh, condiții mai bune de concurență, competitivitate Ar trebui ca în acest al șaptelea raport să uh, se facă mai bine legătura între politica economică și uh, fondurile uh, și investițiile europene. Mulțumesc! Domnul uh, Van Miltenberg, mulțumesc foarte mult, mă bucur de acest raport, uh, de faptul că acordă mai multă atenție posibilitatea de a dezvolta coeziunea, mai ales în regiunile de frontieră. Șomajul șomajul încă este uh, mai ridicat decât înainte de criză, așa se spune în raport, dar e nevoie de reforma pieței muncii și apoi trebuie și să uh, încurajăm schimburile transfrontaliere între regiunile uh, frontaliere. Deci, domnul Jurlon, vă rog să includeți acest lucru în raport. E clar că nu investim suficient în inovare, și în competențe, mai ales în competențele digitale, în infrastructură, în eficiența energetică, în surse regenerabile de energie și o economie cu emisii, cărbune de, trans, de, de uh, emisii reduse de carbon. Deci cum să ecologizăm transporturile. Deci mai ales uh, pentru perioada după 2020 ar trebui să ne axăm pe aceste investiții. Sigur că nu poți să faci totul, să rezolvi toate problemele cu politica de coeziune, deci trebuie să fim uh, selectivi. O altă concluzie interesantă, cum putem îmbunătăți guvernanța? Pentru că raportul mai sublinează ceva interesant din punctul meu de vedere, respectiv că e nevoie de reforme structurale. Putem avea creștere și coeziune în Europa doar dacă înfăptuiești uh, reformele Uh, structurale atât de necesare. Și uitați-vă la raport, de exemplu, la pagina 138. Avem un tabelaj frumos în care arată cum guvernanța efectivă afectează țările europene. Uitați-vă diferențele între 1996 și 2015. Încă România și Bulgaria sunt uh, codașe E un aspect foarte interesant să facem legătura cu toate experiențele, mai ales după vizita noastră uh, la Sofia și la Cluj. Și să tragem învățămintele necesare. Nu putem continua cu politica de coeziune, să investim în țări precum în uh, Bulgaria cu aceleași uh, sume și după 2020, ca în prezent, când recomandările specifice pe țară sunt foarte clare. Ele spun că nu se colectează taxe și impozite cum trebuie. Și e clar că trebuie să faci ceva, nu se mai poate așa. Deci, în primul rând, reformele structurale, deci uh, recomandările specifice, specifice pe țară, uh, îmbunătățirea guvernanței, pentru că e o prostie să nu ce, uh, colectezi taxe și impozite și să cer bani europeni în scut. Deci e o greșeală aici uh, de mentalitate și nu pot, exprima, uh, nu pot explica alegătorilor. Deci eu uh, mă repet, dar spun mereu, reforme structurale, reforme structurale. Mulțumesc. Următorul în numele versilor este domnul Rope. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Mulțumesc, stimați colegi. Acest raport cu privire la uh, coeziunea din acest an este un uh, document uh, excelent. Însă, în acest raport, ni se prezintă foarte multe date statistice care ar trebui să ne dea de gândit. Pe de o parte, se spune că diferențele dintre regiuni se reduc, se spune că săracii Uh, uh, încep să iasă din sărăcie și uh, dacă ne uităm la toate aceste date statistice, mai ales în perioada 2015, ne dăm seama că unele regiuni au crescut economic. PIB-ul regiunilor mai puțin dezvoltate s-a apropiat vertiginos de media europeană, pentru că productivitatea a crescut în aceste țări. Însă, ocuparea a scăzut în aceste regiuni. Trebuie să mai spunem că în uh, anumite legiuni, PIB-ul pe cap de locuitor nu a ajuns încă la nivelul dinainte de criză. Apoi, trebuie să ne gândim și cum percep uh, cetățenii politica de coeziune. Succesul acestei politici de coeziune poate ar putea să fie Uh, măsurat uh, prin faptul că uh, cetățenii aleg să rămână în regiunile lor. Ori dacă ne uităm la toate aceste date statistice, ne dăm seama că în multe regiuni oamenii aleg să părăsească regiunile lor, se duc în regiuni mai bogate care le oferă mai multe șanse de de o viață mai bună. Și trebuie să ne gândim de ce cetățenii aleg să-și părăsească, părăsească regiunea. Și trebuie să încercăm să încetinim uh, aceste plecări. Și doar uh, astfel uh, putem să evaluăm în mod corect uh, succesul sau eșecul politicii de coeziune. Sper ca raportorul să uh, pună accentul mai mult pe aceste motive, dar în orice caz eu voi depune amendamente la raport. Mulțumesc! În de la... Mulțumesc, domnule președinte. Așteptând raportul colegului, pot doar să spun câteva considerații vis-a-vis -vis de al șaptelea raport de coeziune. Am senzația că în documentul există contradicții destul de importante. Pe de o parte, se recunoaște că politica de coeziune este principala politică de investiții a Uniunii, cu, cu, cu finanțămetrii de 8,5% din fondurile UE, care Până la urmă crește la 50% pentru anumite țări. După cum știm, aceste investiții contribuie la bani Republicii Europene. Pe de altă parte, însă, recunoscând totuși că investițiile totale în procent din PIB au scăzut în timpul crizei, n-au mai crescut de atunci, trebuie să constatăm că în al șaptelea raport cu privire la coeziune nu există nicio prevedere cu privire la faimosul articol 23 și, prin urmare, nicio propunere de modificare a acestuia. Cum ar fi fost posibil în baza regulamentului? Practic, continuăm tot așa. Cu toate cele ce am văzut în Spania și Portugalia anul trecut, uh, sancțiunile aplicate au fost zero. Încă mai e timp și sper că vom face acest lucru în cursul negocierilor, să exprimăm o poziție foarte ca colegiuitor. Acum câteva luni, când Parlamentul European era în plenară, majoritatea s-a exprimat împotriva macrocondiționalității economice. Vreau să se noteze asta vis-a-vis -vis de colaborarea interinstituțională, Comisia nu a ținut deloc cont de poziția noastră. Pentru a nu știu câte oară vreau să invit colegii să mergem la fondul problemei, să vedem uh, uh, care este această legătură între semestrul european și politica de coeziune și să se elimine orice fel de sancțiuni inutile și injuste care să penalizeze autoritățile regionale și locale și beneficiarii proiectelor. Nu este politica coeziunii care e de vină, pentru că Există multe teme de reflexie care trebuie analizate în detaliu atunci când vom avea proiectul de raport, în special în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor de populare a anumitor regiuni, de pildă. Pentru a încheia, acest plin schimb de opinii este ocazia de a reaminti că atât documentul de reflexie în ceea ce privește viitorul finanțelor, cât și documentul privind coeziunea arată că Administrația proastă reduce investițiile și frânează creșterea economică. Trebuie pusă, pus accentul pe calitatea guvernării, pe reformele structurale și pe consolidarea capacității administrative. Sunt de acord cu măsurile care au menire să crească eficiența administrației publice în rolul pe care îl îndeplinesc pentru cetățeni. Trebuie făcute reforme pentru scăderea viziunii fiscale, dar să nu adăugăm noi condiționalități care nu i-ar penaliza decât pe beneficiari. Privatizări, reforme structurale precum cele care s-au făcut în multe țări, chiar și în a mea, în domeniul pieței muncii, a educației, nu sunt doar dăunătoare, ci merg chiar în direcția opusă obiectivului reducerii decalajului social și teritorial. Thank you very much. I do not have... Mulțumesc foarte mult. Nu mai am alte dorințe de intervenție. Ba da. Îmi cer scuze, domnule Novakov. Mulțumesc foarte mult. Pentru început, aș dori să-i mulțumesc domnului Julard pentru eforturile făcute și pentru dedicația de care dă dovadă față de acest raport. Sunt sigur că rezultatul va fi unul semnificativ ca totdeauna. N-aș spune că cel de-al șaptelea raport privind coeziunea merge doar într-o anumită direcție. Pe anumite puncte e contradictoriu, pe alte puncte vine cu rezultate și propuneri concrete. Poate că mi-aș dori mai multe propuneri concrete, dar să sperăm că cel de-al optulea va avea un astfel de format. Sunt sigur că atunci când este vorba de viitorul politicii de coeziune, trebuie să schimbăm multe și trebuie să folosim cel de-al șaptelea raport ca bază, concluziile putând fi folosite ca lecții pentru viitor. Poate că ar trebui să pun, mergem până la nivelul NAT 3 sau să alegem alte criterii pentru eligibilitatea beneficiarilor. De ce să nu considerăm și uh, recomandările specifice pe țară? Dar atunci când ne uităm la exemple concrete, trebuie să fim conștienți de un lucru. Nu ne oferă întreaga imagine de ansamblu. Și pentru că s-a menționat una din țările pe care le cunosc foarte bune, și anume că nu prea există colectare la buget. Dar, de când Bulgaria este membru a Uniunii Europene, și-a dublat PIB-ul. Deci este un semnal clar că ar trebui să continuăm. În plus, există surplus bugetar. Puteam, am putut vedea și în cursul misiunii noastre în Bulgaria că este una dintre țările care a putut utiliza în mod suficient fondurile de coeziune și rezultatele se pot vedea. Și că recomandările specifice pe țară sunt respectate. În Bulgaria, de pildă, nu depășim niciodată deficitul menționat de 3%. Și mă refer acum la țară, nu la un guvern sau altul, ci la regula clară de a nu depăși bugetul deficitul bugetar de 3%, în timp ce alte țări nu fac acest lucru. Spun că este un raport bun care poate servi ca bază, dar nu e o Biblie. Deci trebuie să ținem cont de uh, situația de ansamblu atunci când formulăm concluzii. Mulțumesc, domnule Howard. Mulțumesc, doamnă președinte. În timpul existenței Uniunii Europene, politica de coeziune a reprezentat unul din succesurile UE. Și nu trebuie să subestimăm acest lucru, indiferent de dificultățile pe termen scurt care există. Dar există așteptări cu privire la modul în care această politică să funcționeze în viitor și de aceea salut comentariile comisarului Oettinger. O chestiune pe care a ridicat-o în discuție, cred că are semnificație deosebită pe viitor, și anume cum anume regiunile mai bogate uh, din Uniune sunt angajate în politica de coeziune și cum contribuiesc. Și asta comportă două niveluri. În primul rând, regiunile bogate, în regiunile bogate e greu să fii sărac și în aceste regiuni există și uh, uh, zone foarte sărace care trebuie abordate și ar trebui țintit uh, aceste zone specifice și să rămână cooptate aceste regiuni. Dar aceste regiuni trebuie să fie cooptate în continuare pentru că pot fi con- să contribuie și la un nivel mai amplu să dezvolte comerțul cu regiuni mai uh, puțin bogate și acest lucru presupune o abordare mai inteligentă vis-a-vis -vis de politicile de infrastructură care deseori au fost motorul coeziunii. La fel și infrastructura digitală care trebuie dezvoltată poate mai mult decât infrastructura fizică, uh, pentru că asta va fi calea de viitor. În al treilea rând, sporirea capacității capacității de a absorbi politici în uh, regiuni, pentru că acest lucru mi se spune deseori din partea regiunilor care se confruntă cu politica de coeziune a Uniunii. Să fie mai uh, simplu, dar sigur să existe și garanții. Și asta și pe zone precum combaterea șomajului. Și în al patrulea rând, uh, în ceea ce privește bugetul, uh, așa cum spunea și domnul Oettinger, cu care am negociat până târziu în noapte, uh, viitorul nu va fi mai simplu. Și poate că e o notă negativă cu care închei acum, dar nu trebuie subestimat acest lucru, căutând doar mai multe taxe și mai multe resurse s-ar putea ca politica de coeziune să devină un fel de iluzie. Va fi nevoie de mai multe instrumente financiare, poate, decât de susținere doar în formă de granturi. Aici trebuie să ne gândim serios pentru ca să poată continua să fie uh, una, unul din domeniile cele mai de succes uh, în care activează Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult, domnule Van Nistelrooy. Doriți să interveniți? Foarte succintă uh, din dezbaterea cu domnul comisar pentru buget. Uh, am văzut că trebuie să încercăm să ne concentrăm. Este un raport foarte amplu. Sunt lucruri pe care le-am solicitat în trecut, uh, ca de pildă ce ați făcut dumneavoastră în raportul cu privire la cooperarea teritorială transfrontalieră. Alți colegi au menționat acest lucru. Sunt multe lucruri. Dar poate ar trebui să facem în așa fel încât al șaptelea raport pe care îl elaborăm pentru coeziune să fie baza pentru următorul regulament și să includem și raportul doamnei Westphal. Deci să includem un fel de capitole separate și să vedem unde putem fi mai preciși. Marele pericol pentru acest al șaptelea raport uh, în Comisia Regii este să avem până la urmă 1200 de amendamente am avut raportul 16.3, unde am fost eu raportor, unde am analizat uh, acordurile de parteneriat între Comisie și statele membre și regiuni. Și apoi a venit simplificarea. Deci marea greșeală care se poate face este să dublăm sau să triplăm tot ceea ce facem și Poate că putem discuta la coordonator despre acest lucru. N-ar trebui să mergem la maxim în fiecare direcție, dar să luăm în serios ceea ce a spus domnul Oettinger în această dimineață. Este o oportunitate și este doar un singur aport major la care putem lucra înainte de propunerea de CFM. Este acest raport, în opinia mea, care se încadrează foarte bine în uh, calendar. De a obține cel, tot ceea ce putem din perioada 2014-2020 și să plecăm de la bazele necesare, dar să venim cu niște formulări concrete care să poată fi eventual preluate de comisie. În această etapă cred că n-ar trebui să tot aprofundăm dezbaterile, ci să avem ceva cu care să putem uh, proteja politica de coeziune într-o dezbatere politică mai amplă, ca în plenară. Pe că ăsta este raportul cu care putem face acest lucru. Și de aceea poate trebuie să ne gândim ce tip de raport vrem să elaborăm. Poate că domnul Jular poate să preia aceste comentarii. Mulțumesc foarte mult. Nu mai văd alte solicitări de intervenție. Domnule de Michel și domnule Rockford, doriți să reacționați? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Două comentarii succinte, dacă îmi permiteți. Prima, cu privire la dezbaterea cu privire la reformele structurale sau reforme în ansamblu. Impresia mea este că momentul în care politica de coeziune a funcționat într-un fel de univers paralel, independent ce se întâmplă în semestrul european, a trecut. Dar întrebarea care se pune legat de reforme este ce fel de reforme, despre ce fel de reforme discutăm. Aici trebuie lucrat. Vorbim de reformele necesare pentru a ne asigura că banii sunt bine cheltuiți, de consolidarea capacităților administrative. Vorbim despre reformele care sunt deja abordate prin mecanismul de condiționalități exante pentru a asigura că investițiile sunt eficiente sau vorbim despre reformele mai ample care au prea puțin de a face cu funcționarea politicilor. Aici trebuie să dezbatem, tocmai pentru a evita să transformăm această politică într-un fel de instrument financiar care să sancționeze statele membre care nu fac uh, reforme care nu au uh, legătură cu politica și obiectivele sale. A doua observație pe care vreau să o fac este că în această dezbatere cu privire la cadrul financiar multianual există o dihotomie ciudată între coeziune pe de o parte și investiții pe de altă parte, însă coeziunea a, e, reprezintă investiții. Nu e separată de ceea ce vrea Uniunea să facă în domeniul transporturilor, mediului, incluziunii sociale. Asta face coeziunea și asta și arată și raportul. Ce e însă diferit, și eu cred că ați spus acest lucru în mod clar, este faptul că această politică are un, diferit, uh, un mecanism diferit de guvernanță și altă geografie față de alte instrumente care operează mai central, dar fac același lucru, abordează priorități UE. Și cred că e important să spunem clar acest lucru ca să nu mai avem senzația că politica de coeziune e oarecum diferită de restul discuțiilor importante pe care le avem în alte foruri cu privire la ce ar trebui să facă bugetul european. Și, în fine, orice ați putea face pentru a accelera activitatea dumneavoastră este binevenit pentru că acum este momentul de a influența această dezbatere în următoarele trei luni, înainte ca Comisia să-și cristalizeze ideile și să-și prezinte propunerea până la finele lunii mai. Mulțumesc foarte mult, domnule Jul... Julo. Doamna președinte, d'abord pour remercier les... Foarte pe scurt, în primul rând vreau să mulțumesc raportorilor și colegilor care s-au exprimat au spus o uh, seamă de lucruri, de idei, uh, de priorități care merită să figureze în raport. În această etapă mă bucur că vom lucra împreună. Mulțumesc domnului De Michelis pentru prezentarea sa și mai ales pentru ce a spus la sfârșit, și anume importanța calendarului. Va trebui să mergem repede și da, acest raport este o ocazie pentru a transmite mesaje puternice, pentru a avea idei, pentru a promova o serie de poziții Uh, în general, dar și în detaliu pe această politică. Acum trebuie să lucrăm împreună și sunt deschis, uh, ușa mea este deschisă pentru a putea împreună cu colegii să uh, lucrăm împreună pentru a dezvolta ideile pe care le-ați exprimat aici. A... Mulțumesc foarte mult! Ideea Comisiei Regii este de a elabora acest raport înainte de a primi propunerea pentru cadrul financiar multianual. De aceea avem acest schimb de opinii pentru proiectul de raport uh, care, pe care îl așteptăm în februarie. Amendamentele trebuie înaintate până la finele lunii februarie, iar votul îl putem avea în luna aprilie în cadrul Comisiei Regii, ceea ce înseamnă că poziția Comisiei Regii se poate baza pe cel de-al șaptelea raport pentru coeziune. votat până la urmă, până la finele lunii aprilie. Și sper că raportorii și raportorii din umbră vor face toate eforturile pentru că cu toții vom fi vom avea interesul să susținem elaborarea acestui raport. Mulțumesc uh, pentru această dezbatere. Acesta a fost calendarul și continuăm acum cu ordinea noastră de zi. Următorul punct uh, al nostru este diverse dacă doriți să menționați ceva la diverse, văd că nu, de aceea vă reamintesc că următoarea noastră întâlnire va fi joi, 7 decembrie, de la ora 9. Va fi o reuniune într-o întreaga zi. Și acum închei partea publică a ședinței noastre și o invit pe cei care participă la reuniunea coordonatorilor să rămână în sală pentru a continua cu reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc foarte mult! Închei aici reuniunea Comisiei Regii.